vota mâine la ora 12. Conform ordinii de zi, trecem acum la dezbaterea în comun a patru rapoarte din partea Comisiei pentru Comerț Internațional în legătură cu asistența macrofinanciară. Două rapoarte ale domnului Vital Moreira, un raport al domnului Miloslav Ransdorf și un raport al domnului Iuliu Winkler. Îi dau cuvânt, dăm, dăm cuvântul raportorilor acum și începem cu dom, domnul Moreira. That's me. Signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Este prima dată când iau cuvântul uh, într-o plenară a Parlamentului European și dați-mi voie să vă Uh, să vă salut pe toți și să vă exprim uh, entuziasmul în ceea ce privește participarea în acest uh, forum care reprezintă cetățenii europeni. Îmi revine sarcina de a vă prezenta astăzi două rapoarte privind acordarea de ajutor macrofinanciar Georgiei și Armenii pentru a ajuta aceste țări să-și rezolve problemele bugetare și de datorie externe a acestor țări din cauza, Caucaz. Aceste țări sunt partenerii noștri în politica de vecinătate europeană și au fost foarte zruncinate de criza economică și financiară mondială din ultimii doi ani. În cazul Georgiei s-a întâmplat și faptul că impactul crizei a fost înrăutățit de consecințele directe și indirecte ale conflictului militar din anul trecut, care a implicat Rusia. Acest conflict a provocat un număr mare de persoane strămutate inter ehm, și Armenia a fost uh, afectată de criza economică și de agravarea rapidă a economiei ruse, dat fiind că economia armeană este foarte dependentă de comerțul cu vecinul de la nord. Iată cum au ajuns aceste două țări într-o situație foarte grea din punct de vedere economic și financiar aceste două propuneri de ajutor financiar excepțional, eh, extraordinar, pe care le discutăm astăzi, eh, va eh, permite reducerea acestei găuri, um, umplerea acestui gol bugetar și redresarea finanțelor publice și va ajuta Georgia și Armenia să își plătească datoriile în momentul în care acestea vor fi puse în aplicare, cât mai repede cu putință. Iată de ce aceste rapoarte uh, se referă la nevoia de acordare acestei asistențe financiare Georgiei și Armeniei. În calitatea mea de uh, președinte al Comisiei de Comerț Internațional, uh, am uh, propus pe adoptare aceste două propuneri fără amendamente în cadrul procedurii simplificate, iar această propunere a fost aprobată în unanimitate. Totuși, dorim să ne exprimăm protestul pentru întârzierile survenite din partea Comisiei. Pe viitor, suntem de părere că astfel de întârzieri sunt inacceptabile în momentul în care ne dăm foarte seama cât de necesar este să rezolvăm astfel de chestiuni cât mai repede cu putință, dat fiind caracterul lor excepțional. Dat fiind poziția noastră, nu vreau să spun aici că noi nu am avea rezerve, am avea rezerve în ceea ce privește acordurile pe care, care ni se propun. Și s-ar putea ca unii dintre noi, dacă am fi urmat o altă direcție, am fi înaintat amendamente pentru a sublinia importanța unor condiții și criterii legate de asistență financiară și economică pentru a îmbunătăți transparența conținutului și a punerii sale în aplicare. Dar acest lucru ar fi însemnat, uh, o să termin imediat, ar fi semnificat că nu am reușit să uh, ajungem la aceste acorduri privind cele două țări, dat fiind uh, circumstanțele uh, date și importanța strategică a acestor două țări în uh, contextul politicii de vecinătate europene, fac apel la membrii Parlamentului European. Termin imediat să uh, se aprobe uh, cât mai repede aceste două propuneri de asistență macrofinanciară fără amendamente, așa cum uh, se propune. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Morera. Și felicitări pentru primul noastră discurs în plen. Domnul Ransdorf are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o dezbatere în Comisia de Resort pe acest raport. Am propus și o procedură simplificată, deoarece este vorba de un subiect foarte urgent. Este vorba de asistența macrofinanciară pentru Serbia, care este economia centrală din Balcani. Și avem mai multe motive pentru a ajuta această țară care se pregătește să adere la Uniunea Europeană. Trebuie să ajutăm acest stat acum într-un moment de instabilitate financiară. Există multe presiuni inflaționiste în Serbia și există și repercusiunile trecutului. Persistă o problemă de mediu extrem de serioasă datorită bombardamentelor forțelor NATO și există și o problemă umanitară, pentru că șapte, există 750 de mii de refugiați care locuiesc pe teritoriul Serbiei, care au venit în Serbia din alte părți ale Balcanilor. De asemenea, criza financiară actuală a arătat că există neajunsuri structurale majore ale economiei Serbiei. Serbiei. Serbiei. Bombardamentele au dus la scăderea puterii de producție, ceea ce a dus și la deteriorarea exporturilor și comerțului exterior. Uh, recolta anului trecut a fost scăzută de asemenea. Uh, situația în Serbia este extrem de gravă în momentul actual. Mi se pare extrem de important să urgentăm asistența financiară pentru ca aceasta să se poată trimite încă de la începutul anului viitor, conform președintelui uh, comisiei noastre, am propus o procedură simplificată, accelerată, pentru a, a veni și în ajutorul vecinilor Serbiei, inclusiv state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Croația, Bosnia și Herțegovina, uh, state candidate sau care doresc să adere dar există și state care sunt state membre ale Uniunii Europene, care ar putea să fie amenințate de instabilitatea financiară din zonă, România, Bulgaria sau Ungaria. În interesul unei stabilități mai mari și în interesul stabilității interne a Serbiei, trebuie să consolidăm integritatea acestui stat și propunem adoptarea acestei proceduri accelerate simplificate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Ceaba Șogor, 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Am onoarea să prezint Parlamentului raportul Comisiei pentru Comerț Internațional uh, privind uh, asistența macrofinanciară către Bosnia-Herzegovina. Ca și în uh, cazul altor țări din această categorie, economia Bosniei-Herzegovina a fost afectată serios de criza economică și financiară. Economia țării acestea este într-o situație gravă și este clar că uh, trebuie găsită o cale de ieșire din criză. Așadar, Bosnia-Herzegovina a cerut asistență din partea Uniunii și Comisia a propus să-i ofere această asistență în forma unui împrumut care să meargă până la 100 de milioane de euro în două tranșe uh, de-a lungul anului 2010. Acum trebuie să decidem dacă susținem sau nu această propunere. Conform uh, tratatului actual, suntem doar consultați și, prin urmare, pe de-o parte, uh, putem, am putea spune de ce nu așteptăm tratatul de la Lisabona uh, ca să tratăm această propunere modificată conform procedurii legislative. În ciuda importanței crescute a activității noastre după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Cred totuși că Parlamentul trebuie să dea dovadă de responsabilitate și angajament politic și să-și aducă contribuția la efortul de a aduce acestor țări balcanice asistența de care au nevoie cât mai repede, la începutul anului viitor, mai degrabă decât să prelungim discuția și apoi să nu putem oferi această asistență, de, asistență decât la începutul verii. De aceea, sugestia Comisiei INTA este ca uh, propunerea privind Bosnia-Herzegovina să fie adoptată înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, fără amendamente, cu procedură simplificată. În comisia noastră aceasta a fost ideea susținută de toată lumea și acum cer susținerea întregului Parlament pentru această uh, poziție. Vă mulțumesc foarte mult, președintele, mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul domnului comisar Sim Calas, vă rog. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult sunt două lucruri pe care vreau să le uh, spun. În primul rând, atitudinea pozitivă și constructivă a Parlamentului privind propunerea Comisiei de Asistență Macrofinanciară pentru patru țări, Armenia, Georgia, Serbia și Bosnia-Herzegovina. Comisia apreciază că Parlamentul European a adoptat o procedură care permite Uh, un vot mâine privind rapoartele pe aceste patru țări, fără amendamente la propunerea Comisiei. Acțiunea rapidă a Parlamentului va permite Consiliului să adopte decizii în următoarele câteva zile și uh, Comisia va putea implementarea programelor. Într-adevăr, asistența macrofinanciară este prin natura sa un răspuns pe termen scurt la, scurt la criză și aceste propuneri de asistență uh, trebuie să fie uh, foarte rapide rapid puse în practică și așa stau lucrurile în cazul celor patru țări despre care vorbim astăzi, Armenia, Georgia, uh, Serbia și Bosnia-Herzegovina sunt printre cele care au suferit cel mai mult din cauza crizei, indiferent de diferitele economii pe care le au și diversele nivele de dezvoltare economică. Sunt țări care au implementat uh, programe de ajustare puternice cu susținerea Fondului Monetar Internațional și au cerut susținere financiară de la Uniunea Europeană. Comisia consideră într-adevăr că toate condițiile pentru această asistență macrofinanciară către aceste țări sunt îndeplinite. Dați-mi voie să mă întorc acum la instrumentul în sine și la viitorul uh, lui conform tratatului de la Lisabona. Schimbarea pe care o aduce tratatul de la Lisabona prevede procedură legislativă ordinară pentru asistență macrofinanciară cu implicarea Parlamentului European și Consiliului. În același timp, cred că uh, cu toții așteptăm, acceptăm faptul că o procedură legislativă lungă implicând un proces deliberativ îndelungat între diverse instituții, nu se adaptează instrumentului de macroasistență financiară sau situațiilor de criză. De aceea, Comisia consideră că este crucial să examinăm cum putem uh, rezolva această problemă în viitor, mai ales în cadrul tratatului de la Lisabona. Am vrea să facem acest lucru în strânsă cooperare cu Parlamentul European pentru a ne asigura că în viitor asistența uh, macrofinanciară și propunerile legate de aceasta sunt abordate într-o manieră care este atât rapidă cât uh, și permite un răspuns eficient la criză, fără a încălca cerințele tratatului de la Lisabona privind examinarea și uh, controlul uh, legislatorilor în acest proces. Comisia, în mod istoric vorbind, a fost în favoarea unei reglementări cadru care să guverneze acest instrument de asistență macrofinanciară. Serviciile Comisiei au început o reflexie la nivel tehnic privind modul în care ar trebui să se lege o astfel de uh, reglementare cadru cu tratatul de la Lisabona, pentru că ea ar aduce unele avantaje semnificative semnificative. Până când se adoptă o astfel de reglementare cadru, propunerile individu individuale ale Comisiei pentru Programe de Asistență Macrofinanciară vor fi discutate în codecizie de la caz la caz împreună cu Parlamentul și Consiliul propunerile, începând cu propunerea recent adoptată de Comisie pentru Ucraina, vor reprezenta un test de cooperare interinstituțională. Sper că Parlamentul și Consiliul vor putea să ajungă rapid la un acord. În fine, aș dori să notez faptul că noi, Comisia, ne bucurăm să fim de acord cu sugestiile Parlamentului privind îmbunătățirea fluxului de informații asupra asistenței și programelor de asistență macrofinanciară. Comisia este gata să facă toate eforturile pentru a oferi mai multe informații Parlamentului înainte în legătură cu aceste instrumente de macroasistență financiară. Mulțumesc foarte mult, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar

are cuvântul în numele grupului ECR. Două minute. Jesteśmy odpowiedzialni. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca membri ai Uniunii Europene suntem răspunzători de situația din Georgia și este binevenit faptul că raportorii ne amintesc faptul că situația economică înainte de conflict conflictul din 2008 era satisfăcătoare. Acest conflict din 2008 a dus la înrăutățirea situației economice. Vorbim aici despre uh, țări care aspiră la cooperarea, de o țară care aspiră la cooperarea cu Uniunea Europeană și care dorește pe viitor să aibă pers- să aibă perspective de aderare la Uniunea Europeană. Vreau să reamintesc faptul că sancțiunile ruse și situația generală din zona Caucazului, precum și Consecințele conflictului de anul trecut nu îi permit Georgiei să se dezvolte uh, așa cum ar fi făcut-o în mod normal. Iată de ce trebuie să subliniem faptul că Georgia trebuie să beneficieze de această asistență macrofinanciară. Trebuie să, îi sprijin, să o sprijinim bugetar pentru a, se putea, pentru a se putea dezvolta conform dorințelor și ambițiilor sale. Iată de ce această asistență macroeconomică ar trebui să fie chiar majorată. O chestiune foarte importantă aici uh, o reprezintă modul în care această asistență poate ajunge în Georgia deja în 2009. Detaliile procedurale nu trebuie să împiedice procesul de beneficiare de acest de urma acestei asistențe financiare în 2009. Trebuie să ținem uh, seama de faptul că că um, planurile despre care am vorbit nu sunt puse în aplicare. Trebuie să ne asigurăm că relațiile dintre Georgia și Rusia respectă dreptul internațional. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc. Uh, Trecem acum uh, la următorul vorbitor, domnul Porera macroeconomiczna. Mulțumesc, doamna președinte. În mod clar, asistența macroeconomică propusă de Comisie pentru Armenia, Georgia, Bosnia și Herțegovina este un, un pas în direcția cea bună, însă domeniul de aplicare nu este satisfăcător în ceea ce privește Georgia în special. Aceasta va primi 46 de milioane de euro, ceea ce în contextul problemelor existente și a crizei economice și, și în urma războiului cu Rusia, care a slăbit atât de mult economia, aceasta, această sumă nu este nici pe departe suficientă. State cum ar fi Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan sunt importante din punct de vedere politic, dar și strategic atunci când vorbim de securitate energetică. Acestea sunt state importante pentru Uniunea Europeană. Ele vor decide acum uh, Uh, diversific, cum va arăta diversificarea furnizării de energie către Uniunea Europeană. Trebuie să le dăm cel puțin o uh, șansă de dezvoltare, pentru că dacă nu o facem noi, atunci o va face Rusia. De aceea, mi se pare că această propunere a Comisiei este una constructivă, însă nivelul susținerii financiare nu este la înălțimea așteptărilor. Vă mulțumesc. Trecem acum la procedura intervenții spontane. Nu există cerere de luarea cuvântului. Așadar, îi dăm cuvântul acum domnului comisar Calas în numele Comisiei. Doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Știți că avem o politică privind vecinătatea Uniunii Europene și, într-o mare măsură, aceasta este capabilă să ofere asistență financiară țărilor din vecinătatea Uniunii Europene care au probleme. Așadar, sunt foarte bucuros că membrii Parlamentului susțin unanim propunerea Comisiei și propunerile Comisiei și facem tot ce ține de noi pentru a ajuta țările din vecinătatea noastră. Unul dintre stimații membri a menționat faptul că detaliile procedurale n-ar trebui să ne afecteze și să ne împiedice să acționăm, dar aceste proceduri există pentru a ne asigura că banii sunt folosiți cum trebuie și întotdeauna trebuie realizat un echilibru între uh, nevoia de a avea uh, anumite obiective și nevoia de a îndeplini anumite proceduri pentru a atinge acele obiective. Așadar, sunt ambele lucruri importante. E la fel de important și să ai niște reguli clare pe care să le urmezi în procesul de oferire de asistență macrofinanciară. Și de aceea am prevăzut în viitor posibilitatea de a dezvolta un acord cadru care să fie chiar asta, un, uh, chiar acest lucru, un cadru în care să poată fi oferită această asistență macrofinanciară uh, rapid și pentru noi aceasta este o problemă majoră astăzi și anume faptul că decidem de la caz la caz și asta ia foarte mult timp, la fel ca și multe alte proceduri uh, în marea noastră Uniune Europeană. Deci asta ar fi problema cheie, acordul cadru, să avem acest acord cadru și după aceea un mecanism rapid de luarea deciziilor privind dimensiunile financiare ale asistenței. Întotdeauna există anumite limite care sunt stabilite de statele membre și întotdeauna lucrurile vor sta așa, niciodată uh, nu poți, uh, nu ai la dispoziție posibilități nelimitate pentru a ajuta alte țări sau pentru a finanța propriile noastre proiecte. Vă mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum vom da cuvântul din nou raportorilor și începem cu domnul Morera. Două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, pentru ocazia de a trage niște concluzii finale. În primul rând, asistența macrofinanciară pentru țările vecine ale Uniunii Europeană se justifică din două motive. În primul rând, prin valoarea sa politică în sine, ca uh, Uh, factor de prestigiu pentru Uniunea Europeană care oferă ajutor țărilor aflate în dificultate în cadrul politicii de bună vecinătate. În al doilea rând, Uniunea Europeană contribuie la stabilitatea financiară, social și politică a țărilor vecine, asigurându-le dezvoltarea și consolidarea democratică. Acestea sunt condiții necesare pentru propria noastră stabilitate politică. În al doilea rând, vreau să vă spun uh, că această asistență macrofinanciară trebuie să fie controlată cu atenție. Această asistență trebuie să răspundă dificultăților financiare excepționale și temporare ale acestor țări și să nu fie folosite în alte scopuri, iar aceste țări nu trebuie să folosească aceste fonduri pentru obiective care nu sunt compatibile cu obiectivele noastre, cum ar fi cheltuielile medical, militare, îmi cer scuze. Uh, în ultimul rând, vreau să subliniez importanța unui cadru normativ general în ceea ce privește acordarea asistenței macrofinanciare și uh, în ceea ce privește realizarea acordurilor cu țările interesate. Iată de ce este binevenit uh, compromisul pe care l-a propus domnul comisar Calas în acest uh, sens și sper ca și următorul comisar să fie dispus la compromis și să avem un termen general în ceea ce privește asistența macrofinanciară. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ransdorf, două minute. Snažit bit, eh, velmi stručný. Vă mulțumesc, voi încerca să fiu succint. Un mare scriitor a spus odată că Balcanii și-au asumat o responsabilitate istorică mai mare decât puteau duce. Și putem să vorbim și despre zona Caucazului, pentru că și acele popoare au avut parte de responsabilități istorice mai mari decât ar fi putut purta. Și poate că putem să îi ajutăm să poarte aceste responsabilități, atât în avantajul lor, cât și al nostru pentru că fără Balcani Uniunea Europeană nu este completă. Și dacă sârbii uh, au glumit recent spunând că singurii lor prieteni sunt grecii și Dumnezeu, trebuie să le arătăm că și Parlamentul European este un prieten. Vă mulțumesc. Urmează domnul Șogor, tot două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor toate cele patru țări cărora Comisia a propus astăzi să le ofere asistență macrofinanciară au fost afectate serios de criza economică și financiară. Economiile lor sunt într-o situație gravă și este clar că trebuie găsită o cale de ieșire din criză. În cazul Georgiei, asistența de 46 de milioane propusă pe form, sub forma unor rate este menită să ajute refacerea Georgiei după ce această țară a, a avut probleme economice serioase după conflictul militar cu Rusia și din cauza crizei economice. 100 de milioane pentru Armenia se prevede că vor avea un impact imediat asupra balanței de plăți a Armeniei și vor contribui la îmbunătățirea situației uh, și la îmbunătățirea implementării măsurilor economice ale autorităților și la îmbunătățirea deficitului bugetar. Serbia, de asemenea afectată de criza economico-financiară, Uh, revine rapid la uh, stabilitate politică. În calitate de țară balcanică este un potențial candidat, a semnat acord de stabilizare și asociere și de asemenea din acest motiv ar trebui uh, ajutată. Politic vorbind, Bosnia-Herzegovina este și ea potențial o țară candidată care a semnat de asemenea un acord de stabilizare și asociere și este în interesul Uniunii Europene să o ajute. Pentru a încheia, repet ce am spus mai devreme, noi, Parlamentul European, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și angajament politic, dându-le țărilor acestora asistența macrofinanciară de care au nevoie acum, mai degrabă decât să discutăm la nesfârșit pe acest subiect prin procedura legislativă ordinară. Uh, sugerez în numele grupului PPE să avem uh, să adoptăm propunerile pentru aceste țări acum și le cer colegilor să mă susțină unanim. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult. Așadar, dezbaterea comună pe acest subiect s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12. Stimați colegi, acum vom avea o scurtă întrerupere și domnul președinte Buzek va prelua uh, președinția.